se și înainte de a ajunge la dezbaterea despre Malta am mai multe anunțuri. Mai întâi în ceea ce privește uh, procesul verbal pentru ședința de ieri. Textul a fost adoptat uh, și este disponibil. Există uh, observații? Dacă nu, atunci procesul verbal este